Okay, can you take your seats, please? Bună ziua, vă rog să las loc. We have a long voting session, so please. Avem mult de votat astăzi. Vă rog frumos să las loc.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 Can we, can we calm down on the talking, please? Vă rog frumos, terminați discuțiile. Vă rog foarte frumos. Because we can't miss anything. You never know. It might be exciting. Înțeleg că aveți conversații foarte interesante, dar vă rog frumos să le încetați. I think the thing to do first is whilst we're still Cred că ar fi mai bine ca pentru început, până ne mai liniștim, să uh, testăm cartelele, consolele de vot, să introduceți cartelele de vot, le aveți la dumneavoastră. Haideți să facem o testare a consolelor de vot. Să deschide votul. Dacă preferați să fiți acasă, vă rog să-mi spuneți. Come on, I've got 40 cards plugged in, 35 Au fost introduse 45 de carduri. Cartele de vot, mă scuzați, s-au apăsat uh, câte butoane, să vedem 40, 39, 40. There's 42 plugged in and 41 have pressed buttons. Avem 42 de cartele electronice introduse și 41 de persoane care au uh, apăsat uh, butonul. Mai e o persoană care nu a apăsat buton. Mă îngrijorează acest lucru, fiindcă înseamnă că cineva crede că a apăsat pe buton, dar nu s-a întâmplat așa. Dacă e, dacă e așa, vă rog să mă, să-mi spuneți. Înțeleg că 32 de persoane și-ar dori să fie acasă mai degrabă. May I suggest that you send somebody to get one? Vă rog să trimiteți pe cineva să vă aducă cartela de vot, fiindcă s-ar putea să avem foarte multe voturi electronice. Poate puteți să vă trimiteți asistentul. Mai deschidem o dată votul electronic. Funcționează acum, da? Ok, right. Bun. Deschid acum ședința. Vă rog frumos să faceți liniște, fiindcă ne începem lucrările. Vă rog frumos, nu mă faceți să țip. Vă rog foarte frumos, nu o să încep până nu faceți liniște. I'm not starting till I have quiet. Nu o să încep până nu faceți liniște. There's still a lot of noise. There's still a lot of noise. Încă nu ați făcut liniște. I know, I know please, there are too many conversations. Vă rog frumos să vă încheiați conversațiile. Dacă vă văd că discutați, o să vă atrag atenția pe nume. Nu putem să începem până nu faceți liniște, vă rog frumos. I feel like a teacher trying to wait for the children to be quiet. Mă simt ca o profesoară care își roagă elevii să facă liniște. Bun, mult mai bine. Sunteți cu toții părinți și înțelegeți când vă vorbesc despre profesori și elevi. Bun, în primul rând să adoptăm ordinea de zi. Elisa, ai cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am cerut cuvântul ca să pentru a solicita încă o dată, în mod oficial, amânarea votului privind pachetul celor două măsuri prevăzut pentru astăzi, din două motive. În luna noiembrie am primit propunerea de la comisie, dar lucrurile se dau altfel decât acum. Este vorba despre o inițiativă care se referă la măsuri de austeritate și disciplina de austeritate, iar grupul nostru a încercat să includă întotdeauna creșterea economică și convergența acolo unde lipsește. Uh, la Consiliu lucrurile se schimbă, avem o primă reuniune, o primă întâlnire între uh, François Hollande și Angela Merkel mâine. Parlamentul uh, german uh, a schimbat calendarul discuțiilor privind uh, pachetul fiscal. Vom, va exista și un uh, summit pe marginea acestui subiect, astfel încât uh, mi se pare că nu are rost să discutăm noi în amănunte un subiect atât de sensibil cu schimbări de ultimă oră într-un context în care lucrurile sunt în schimbare. Astfel încât vă solicit amânarea acestui vot. Această amânare nu aduce cu sine efecte negative, din potrivă, s-ar putea ca efectele să fie pozitive în ceea ce privește imaginea și funcționarea Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deci avem o propunere de amânare. Trebuie să avem o persoană care să se, pro- care să se mm, pronunțe pentru și o persoană împotrivă timp de un minut. Dorește cineva? să se pronunțe pentru. A, de se pare că această și propunerea în sine a existat uh, un discurs pentru Silvi. Eu uh, nu sunt de acord 100% uh, cu motivele, dar suntem pentru, pentru amânare, fiindcă considerăm că textul nu este potrivit la ora actuală și că, într-adevăr, activitatea noastră trebuie să fie una bazată pe calitate și am dori ca unele amendamente înaintate de noi să fie acceptate. Mulțumesc. Dorește cineva să se pronunțe împotrivă? Jean-Paul. Doamna președinte, eu sunt împotriva amânării din două motive. În primul rând, motivul politic dat de Eliza, uh, în ciuda respectului pe care îl port, uh, lumea se schimbă tot timpul. Dacă acesta ar fi un motiv, haideți să ne lăsăm de politică, și să ne apucăm de pescuit. Deci, uh, Uh, faptul că X se întâlnește cu Y și așa mai departe, dacă ne gândim la acest lucru, nu mai facem nimic. Eu credeam că Parlamentul este independent. Apoi, uh, faptul că treaba făcută nu este bună, este o ofensă. Vă reamintesc că săptămâna trecută raportorii și raportorii din umbră s-au, au ajuns la un acord final iar abia apoi, dat fiind că au existat uh, foarte multe intervenții ciudate și diverse în ceea ce privește modul de lucru al Parlamentului European, abia apoi s-au ridicat unele chestiuni, fiindcă ajunsesem la un acord cu privire la un text care, după părerea noastră a tuturor, reprezenta un text asupra căruia ajunseserăm la un consens. Iată de ce sunt împotrivă, împotriva amânării. Mulțumesc foarte mult! O să votăm uh, Acum, dacă votați da, votați pentru amânare, dacă votați nu, înseamnă că continuăm cu ordinea de zi așa cum este în forma sa actuală. Da? Deci votăm acum amânarea. Da înseamnă că sunteți pentru amânare, nu sunteți împotriva amânării. Se deschide votul. Voted, votes closed. A votat toată lumea, se închide votul. 19 pentru 21 împotrivă. Nu se amână. Ok. Elisa? Yep. Um... Eliza. Mulțumesc, doamnă președinte. Dat fiind rezultatul votului, aș dori să-i rog pe colegii mei să accepte o schimbare a ordinii rapoartelor. Dat fiindcă s-au operat modificări uh, la ulti, în, ultim, în ultimul moment uh, în ceea ce privește acest raport și este uh, și cred că ar trebui cred că ar trebui uh, să schimbăm ordinea, fiindcă altfel ar avea de suferit acordul la care am ajuns aici, sunt de acord cu domnul Gozes. Acum am nevoie iarăși de doi vorbitori, unul pentru unul împotrivă, în ceea ce vește schimbarea ordinii, schimbarea ordinii rapoartelor. Deci, raportul Ferreira înainte de raportul Gozes. Dorește cineva să se pronunțe pentru? Udo? Um. Da, cred că această treabă este suficient de complicată și cred că în trecut am putut să vedem cu toții că tocmai doamna Ferreira s-a străduit întotdeauna foarte mult și a încercat să ofere unitate, iar formularea și aducerea de contribuții care merg pe o linie de consens sunt importante. Se face aici o propunere și iată că am avut un vot foarte strâns în ceea ce privește ordinea de zi și am reușit să trecem peste asta. Și cred că ar trebui să oferim respect în acest sens și să uh, dăm curs acestei dorințe. Jean-Paul. Jean-Paul împotriva? Vrei să te pronunți împotriva? Doamna președinte, eu doresc să se respecte ordinea, cum bine știți. Am avut o ordine stabilită, ordinea acestor propuneri făcute de comisie, ordinea Uh, lucrările la Consiliu, nu văd de ce am schimbat această ordine și nu înțeleg, de fapt, care este motivul. Uh. Eu cred că aici ne-am folosit de un raport pentru a obține unele lucruri. Doamna Ferreira a spus că au existat unele manevre, nu știu la ce se referă, dar eu nu vreau să deschidem ușa și altor manevre. Deci eu doresc să se respecte ordinea de zi. Supunem la vot acum schimbarea ordinii. Dacă votați da pentru, înseamnă că, că sunteți de acord cu modificarea ordinii de zi. Dacă votați împotrivă, nu sunteți de acord. Se deschide votul. voted. A votat toată lumea? Come on, please. There's two people who have... Vă rog frumos, liniște. Și mai două persoane nu au apăsat pe buton, dar închide votul acum. Se închide votul. 18 pentru, 21 împotriva. The original order of, uh... Deci, nu se modifică ordinea de zi, ordinea punctelor de pe ordinea de zi. Deci, trecem acum la punctul 2. Comunicări ale președintei. În conformitate cu regula 73 al regulamentului de procedură, negocierile cu privire la monedele euro au fost finalizate și am ajuns la un compromis cu Consiliul. Dacă nu se manifestă obiecții din partea grupului la acest compromis, proiectul de raport va fi înaintat în plenară în a doua ședință din mai. Există obiecții? Văd că nu, așa că vă mulțumesc foarte mult. se zvonește că am uh, dat cu banul. Dar mă rog. Trecem mai departe la punctul 3. Și punctele 3 și 4 este vorba de directiva privind uh, cerințele de capital, votăm mai întâi directiva, după care părțile 1, 2 și 3 ale regulamentului. Sunteți gata? Sau, uh, modific, sau uh, opera niște modificări pe care o să le anunț, nu pun probleme. Dacă uh, vă pierdeți din cauza acestor modificări, vă rog să, să, să faceți un semn. Înainte de a începe, domnul Caras, raportorul, dorește să spună câteva cuvinte. Vreau doar să vă mulțumesc, să le mulțumesc tuturor raportorilor de nu, din umbră și tuturor uh, celor care m-au susținut, de asemenea și secretariatului, care m-au susținut în ultimele săptămâni. Este vorba despre un dosar foarte dificil, care are accese diferite și priorități ponderate diferit. Cu toate acestea, am reușit uh, să ajungem la 46 de amendamente de compromis din 136 uh, pe care le-am înaintat și, per total, am uh, întrunit o mare majoritate și în ceea ce privește voturile individuale. Acest lucru dovedește disponibilitatea tuturor, în ciuda accesului diferențiat în ceea ce privește anumite chestiuni, să uh, discute despre toate cele. De aceea doresc să mulțumesc tuturor pentru munca făcută și pentru susținerea amendamentelor de compromis. Știu ce înseamnă acest lucru, mai ales când este vorba despre un dosar atât de sensibil. Însă putem stabiliza piața băncilor numai și pentru mai multă ocupare și să ne asigurăm că se creează locuri de muncă, putem uh, netezi aceste dezechilibre între bănci numai dacă tragem un semnal clar de alarmă, implicăm opinia publică și ne implicăm cât se poate de puternic. M-am străduit să respect toate diferențele, nu am dorit să întrunesc numai o majoritate și sper că modul în care am lucrat se va reflecta și în modul în care vom vota acum. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumesc foarte mult, Otmar. Haideți să începem. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 devine caduc. 81 și 82 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm electronic. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru la 17. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Cred că se adoptă. A votat toată lumea? Se închide votul. ...27 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic, vă rog. A votat toată lumea? Se închide votul. Este uh, respins 20 de la 22. Am văzut cum stau, stăm cu majoritățile. 108 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul AW, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C un amendament oral care modifică um, cifra de la subalineatul 1 la 2 la 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri. Cred că se respinge. Cred că se adoptă, se corectează președintele. Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul? Se adoptă. M-am înșelat. 114-115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AU. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic, vă rog. This is, uh, 126. Verificare electronică. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. 23 la 22. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Have you voted? A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă la diferență de un vot cu 23 de voturi pentru. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Să verificăm electronic. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 129 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să, ver- să verificăm electronic 152 până la 154. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm electronic amendamentul 164. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. Cu 23 la 22 de voturi. 165. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, haideți să verificăm electronic. 167. Am votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă cu 23 de voturi la 22. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mă zăpăciți cu abținerile. Haideți să verificăm electronic 169. A votat toată lumea? Se respinge. 170 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul M pentru, împotriva abțineri, se adoptă. N pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul P pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Să deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Da, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. 230, verificare electronică. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. Cu 23 împotrivă și 22 împotrivă. Bun. Mă pricep 231 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic 231. That one may be carried. So if you voted, votes. A votat toată lumea, se închide votul se adoptă cu 23 pentru la 22. 232 pentru împotriva abțineri se adoptă. 233 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic, fiindcă sunt voturi strânse. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge cu 18 pentru, 27 împotrivă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Verificare electronică pentru 237. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. 27 pentru la 18. Compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. 270 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul T. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la... Avem un amendament nou, care nu este acoperit de compromis. Amendamentul 312, amendamentul inițial, va fi acum supus la vot Sper că aveți aceste orientări de vot. Este vorba despre... Haideți să vă explic. La solicitarea verzilor, acest amendament se referă la contingentele de gen. Deci dacă sunteți pentru aceste contingente, atunci votați plus, dacă sunteți împotriva, atunci minus. Deci asta înseamnă. Amendamentul 312. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Haideți să verificăm. Vă rog frumos. Se deschide votul electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. That falls 22. 22 la 22 uh, este respins. look, Cineva nu a votat, dar eu v-am prevenit. Îmi pare rău, spre doamna președinte. Sper că glumiți. Sure that you... Sunteți sigur că nu va funcționa consola de vot? No. no. If you... oh, let's try again. We'll open... Haideți să mai încercăm o dată. Redeschidem votul. Și faceți la fel ca data trecută. Avem 45 de votanți acum și se adoptă cu 23 la 22. Stay alert, don't get too excited. Um... Haideți, totuși nu vă entuziasmați prea tare. Compromisul U, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Liniște, vă rog. 330. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 335. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 335. Se deschide votul. Sper. A votat toată lumea. Avem o persoană care trebuie să voteze. Închid votul. Ați apăsat pe buton. Dar cineva să știți că n-a votat. Eu închid votul oricum. Se închide votul. Se respins cu 22 la 22. Ok. Același lucru cu mai devreme. Bun, atunci repetăm. Spune doamna președinte. But if you're against, it falls anyway. Dacă, vă, dacă sunteți împotrivă, persoana care, care n-a votat, atunci oricum se respinge. Vă rog să apăsați buton. Trebuie neapărat să apăsați buton și să se aprindă luminița. Compromisul V, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 344 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul W. Haideți să vă explic cum vom vota acest compromis. Votăm în ordinea pe care sper să o aveți în documentele dumneavoastră, nu ordinea de care știam eu. Votăm pe rând. Mai întâi vom vota amendamentul oral ECR, vorba de adăugirea de la sfârșit, apoi dacă e vorba de 50% sau 75%, sau dacă se respinge, votăm uh, compromisul astfel amendat. A înțeles toată lumea? Mai întâi amendamentul oral de la ECR. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. I will check. Verificăm electronic dacă doriți. Has everybody voted? A votat toată lumea? Mai trebuie să, vose, să voteze trei persoane? O persoană gata, a votat toată lumea. Se respinge. 35 împotrivă. Acum votăm 50%, procentul de 50%. Se deschide votul. Haideți să votăm direct electronic. Privire la procente. Se deschide votul. Două persoane, mai trebuie să voteze încă o persoană. Ați apăsat cu toți pe buton. Bun, gata, ultima șansă, se închide votul. Se respinge cu 24 împotrivă, 20 pentru. Acum votăm electronic 75%. Se deschide votul. Trei persoane, două persoane, o persoană. Se închide votul. Se respinge. Acum votăm întregul compromis în forma sa inițială, dat fiindcă nu s-au adus modificări. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 351. 351. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic 351. Two more to vote, one more to vote. Închidem votul. 23 pentru 22 împotrivă se adoptă. Compromisul X pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 372 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 373 Vom verifica 372 2 e al meu, să-l verificăm. S-a deschis votul. Sper că nu m-am încurcat când am spus cum să votați. Mai trebuie să voteze încă mulți colegi. Încă 9 persoane trebuie să voteze. Haideți, vă rog. Încă 5, 4, 3, 2, Încă o persoană. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 18 împotrivă. 373 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 374 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 385 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 389 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri. 395 vom verifica. Ați votat, s-a închis votul, se adoptă. 27 la 11, 396 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 420 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 422 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 424 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 425 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 426 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 427 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 428 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD, amendament oral în legătură cu un ghid privind uh, zonele tampon. Votăm pentru, împotrivă, abțineri. se pare că vreți să votați doar pe marginea amendamentului oral, deci putem vota. E vorba doar de formularea amendamentului oral. S-a închis votul. Se adoptă 23 la 22. Amendamentul oral. Acum votăm compromisul AD cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 450 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm electronic. Cred că ea se adoptă, să verificăm. Ați votat? S-a închis votul. E respins, 21 la 21. Amendamentul 451 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 452 pentru. Verificăm 451. Deputy voted. Votes closed. S-a închis votul. Respins. Aveam dreptate, Vicky. Te-ai lăsat purtată de val. 452 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 452. Deputy voted, votes closed. Ați votat, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AE pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 502 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 502, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul AH pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, se adoptă. AJ pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 522 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AK pentru, amendament oral. Putem vota întâi amendamentul oral pentru. Amendamentul oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum compromisul cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 524 pentru împotrivă se respinge, 525 pentru împotrivă respins, 526 pentru împotrivă abțineri respins, 527 pentru împotrivă Abține respins 528 pentru, împotriva, abține respins. Compromisul AL pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru, împotriva, abțineri se adoptă. AV pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 534 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 535 pentru, împotriva 535 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Voi verifica aceste 35, s-a deschis votul. ați votat cu toții? Încă o persoană trebuie să voteze. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă 25 la 18. 536 e caduc. Compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 552 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, însă vom verifica 552. Ați votat cu toții. Încă o persoană trebuie să voteze. S-a închis votul. Respins. 21-23 împotrivă. 39 pentru, împotrivă,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 Ați votat cu toții. Închidem votul. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog. Patruzeci și opt. Ați votat cu toții? Închidem votul. Se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm 49. A votat? S-a închis votul respins. 50. Pentru? împotrivă, abțineri, trebuie să verific. Amendamentul 50. Ați votat cu toții, închidem votul. Se adoptă. 51 pentru, împotriva abține respins. 52 și 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AQ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AR pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm amendamentul 69. Deschidem votul. Ați votat cu toți, încă o persoană trebuie să voteze. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă 27 la 18. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abține, respins. AS pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AT pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri. Putem verifica amendamentul 75. Ați votat cu toții, s-a închis votul, respins. 22 de voturi pentru, 23 împotrivă. Acum votăm electronic întreg textul modificat. S-a deschis votul. Încă trei persoane trebuie să voteze. Vă rog să votați. Închid votul. S-a închis votul. Am spus că s-a închis votul. 43 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Votăm acum rezoluția legislativă, deschidem votul. A votat toată lumea. Încă trei persoane trebuie să voteze. Închid votul. Închid votul. 42 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Însă ne mai rămân încă multe de făcut. Trecem la lista de vot la partea întâi.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 Compromisul A pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 239 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica 298 prin vot electronic, s-a deschis votul. Four more to vote. Încă patru persoane trebuie să voteze. Încă două persoane sunt rugate să voteze. Închidem votul. Se adoptă 24 la 11. Amendamentul 299 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul F pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 308 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 357. E caduc dacă 35 și 356 sunt adoptate. Au fost adoptate? Nu. Atunci votăm 357 pentru, împotrivă. ...357 pentru, împotriva, abțineri, este respins. 354 pentru, împotriva, abțineri, respins. 361 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul K pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul L cu amendament oral la sfârșit not be allowed in the case of systemically important financial institutions as identified under Article 132A of Directive. Um, do we want to vote? Vrem să votăm separat amendamentul oral. Pentru amendamentul oral. Împotrivă. Abțineri. Se pare că a fost respins. Prin urmare, votăm compromisul fără amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, cred că se adoptă. Da, are semnătura PP-ului. Pentru, împotrivă, se adoptă. 409. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 415 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Douăzeci devine caduc, e acoperit de altul. Domnule raportor, 28. E caduc sau îl votăm? 416 pentru... Împotriva abțineri se adoptă 417 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 422 și altele identice pentru, împotrivă, abțineri. Respinse. Vom verifica 420, amendamentul 422. A votat toată lumea, se închide votul. Respins. 29 împotrivă. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul P împo pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 434 cu amendament oral putem vota împreună pentru, împotriva, abțineri, Cred că se adoptă, însă mai bine să verificăm. 434 cu amendament oral. Încă patru persoane trebuie să voteze. Vă închide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 la 14. 435 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica amendamentul 435. A votat toată lumea. Închid votul.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 împotriva, abțineri, respins. 460 pentru, împotriva, abțineri, respins. Vom verifica 460. A votat toată lumea, încă două persoane trebuie să voteze. S-a închis votul. Respins. 36 împotrivă 7 pentru. Am strâns votul, nu? Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 498 pentru, împotrivă, respins. 499 pentru, abțineri, respins. 500 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 501 pentru, împotrivă, abțineri, respins 502 pentru, împotrivă, abțineri, respins 503 pentru, împotrivă, abțineri, respins 504 pentru, împotrivă, respins. Compromisul T pentru, împotrivă, se adoptă.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 Era un amendament care trebuia votat dacă acel compromis nu era adoptat, el a fost adoptat. Compromisul T a fost adoptat. Acum trecem la compromisul U pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 514 pentru, împotrivă, abține, putem verifica, vă rog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 516 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 517 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 518 e acoperit de celălalt. E cadou compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva, se adoptă. Compromisul AB, comentament oral de la grupul socialiștilor și democraților. Un amend oral lung, îl vom vota. Amendamentul oral de la compromisul AB. Amendament din partea socialiștilor pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom verifica. Încă două persoane trebuie să voteze. Închidem votul. S-a închis votul. Respins. Acum votăm compromisul original pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 587 pentru împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 588 pentru, împotrivă. Putem verifica. Cine e împotrivă la acest 88? I check 588. I'm not getting enough hands. I'm sorry. Nu am avut suficient timp pentru a verifica, îmi cer scuze. Four more to vote. Încă două persoane, trei mai trebuie să voteze. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă 21 la 20. 589 pentru, împotrivă, abține respins. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 600 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 601 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 602 pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul AF cu amendament oral. Întâi votăm amendamentul oral. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Acum compromisul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 603 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AG pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 605 pentru, împotrivă, împo- abțineri, respins. AH 4 împotrivă, abțineri, se adoptă. AI pentru, împotriva abțineri, se adoptă AJ pentru, împotriva abțineri, se adoptă 622 pentru, împotriva abțineri, se adoptă AK pentru, împotriva abțineri, se adoptă AL pentru, împotriva abțineri, se adoptă AM pentru, cu vot pe părți, în primul rând compromisul fără 16D, după care vom vota acea parte. Partea fără 16D pentru, împotriva, se adoptă. 16D pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 639 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. încerc să înțeleg câte amendamente orale avem. E același amendament de două ori. Un amendament oral de la ECR în legătură cu expunerea la creditele ipotecare pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum compromisul uh, în totalitate pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul mm, Mă iertați, trebuie să ne întoarcem înapoi. Compromisul AP cu amendament oral. Alineatul 1 și putem vota amendamentul oral pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. Iar acum compromisul cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 669 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AQ. Două părți, prima parte pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 696 uh, pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica 696. Voted. Votat toată lumea. Închidem votul. Respins. Compromisul AR pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul AS pentru trei părți. Prima pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua pentru, Împotriva abțineri se adoptă cea de-a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 716 pentru, împotriva, abțineri să adoptă 717. Se referă doar la versiunea în limba franceză pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să votăm acest amendament? Why is, why is there only a change in the French version? I've been very curious about all of Nu prea înțeleg de ce versiunea franceză e diferită. Jean-Paul, ne poți lămuri? Dacă n-am fi avut dreptul de a avea versiunea în franceză, n-am fi avut probleme. Problema e legată de a folosirea doi termeni, uh, credibil și location. În mod obișnuit nu votăm o astfel de modificare, nu? Nu, de obicei nu. Compromisul AT pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AV, AU pentru, împotriva, abțineri se adoptă. AV pentru împotriva abțineri se adoptă 727 pentru împotrivă abțineri respins 700 vom verifica 727 văd că nu mai aveți putere în mâini să le ridicați pentru patru persoane mai trebuie să voteze 3, 2, haideți, să închidem votul. S-a închis votul. E respins. 728 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AW pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 735 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 736 pentru, împotrivă, abțineri, respins se adoptă 50, 737 pentru, împotriva, abțineri, respins. 738 pentru, împotriva, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul AX. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul a Y pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A Z pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 749 pentru, împotriva abțineri, respins. Trecem acum direct la partea a doua nu avem vot uh, asupra regulamentului până nu vom ajunge la sfârșitul acestui vot. Aveți documentul cu votul pentru partea a doua? Ok, you ready? To... Bun, așadar, haideți să începem. Amendamentul 750 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 750. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 31 la 10. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AAA pe două părți. Prima parte. Pentru. Poftim. Prima parte. Compromisul AAA. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu vă văd ridicând mâinile. Verzii îmi uh, fac gheața foarte grea. Filip? Deci trebuie să verificăm prima parte la acest compromis AAA. Votul este deschis. Vot electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 756. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AAB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6-5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AAC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7-6-6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 767 până la 774 în bloc. Șapte, șapte până la nouă, în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. unu, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. doi, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 773 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 774 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AAD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AAE pe două părți. Prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, A, F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 791 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 792 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 793 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm electronic la 793. A votat toată lumea. Mai trebuie să voteze cineva. Votul este închis. Se respinge. 17 la 27. 795 pentru. 795 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 796 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 798 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 800 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 801 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 802 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 803 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 804 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 805 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 806 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 807 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 808. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. AAG. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. AAH. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. AAI. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem mai departe la cea de-a treia parte, lista de voturi. Și acesta este foarte lung. Ok, is everybody ready? Așadar, toată lumea este pregătită. Amendamentul, amendamentul 64 pentru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 Nu putem proceda așa. Vă rog să ridicați mâinile. 815 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 816 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 817 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. AAJ pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. AAK pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AAL pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 828 pentru, împotrivă, pare rău, dar toate grupurile trebuie să voteze, altfel vom trece la vot electronic. Deci, votăm electronic acum și verificăm 828. Votes open on 828. Votul este deschis la amendamentul 828. 828. 828. Has every voted? Votes A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. 829 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 830 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 831 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 832 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 833 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AAM pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisurile AAN, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AAO, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 855, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 856, pentru, împotrivă, nu, îmi cer scuze, da, este și un amendament oral aici, este doar o corecție deci 856 cu amendament oral pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 859 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 860 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 861 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AAP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AAQ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A AR pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă A A S cu un amendament oral suplimentar. Luăm întâi amendamentul oral. Amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendament oral la compromisul AAS. Those, yeah, close the vote. Votul este închis. Se adoptă 25 la 17. Așadar, acum compromisul cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ne place foarte mult această melodie, dar haideți să verificăm la compromisul AAT. Nu, îmi cer scuze. La AAS. Verificăm vot electronic la compromisul AAS. Five more to vote, four to. I'm closing the vote. Votul este închis. 38 la 2. Se adoptă. Compromisul AAT pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 891 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 892 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul ADB cu amendament oral din partea GUE. Amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ADB cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 899, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 900, pentru. Îmi pare rău. Nu pot conduce votul în felul acesta dacă vorbiți. Așadar, 900, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AAU pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 912 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AAV pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. AAW pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. AAX cu amendament oral din partea verzilor. Cred că acesta este o corecție, așadar le votăm împreună. Cine este pentru? Otmar, dorești să votăm separat uh, amendamentul oral? Bun, atunci votăm acum doar pe marginea amendamentului oral. Separat. Deci, amendamentul oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Iată, verificăm prin vot electronic pe marginea amendamentului oral. Every A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Și acum votăm compromisul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, A, Y. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 927. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ADF. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În primul rând, este vorba despre un amendament oral la prima parte. Deci vom vota pe părți. Vot privind amendamentul oral întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul oral se respinge. Acum votăm compromisul fără o anumită linie. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm condițiile C, D și E. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum mergem mai departe la un mare număr de amendamente. Pagina 20 la mine. Căutăm compromisul ABA. ABA. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ABB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ABC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ABD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ABE. Pen... În primul rând, avem un amendament oral din partea verzilor, deci votăm amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum compromisul cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la ABF cu amendament oral din partea ECR. Amendamentul oral mai întâi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul cum a fost înainte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la 1, 1, nu, amendamentul 8. Cine este pentru? 8. Pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. a b g, Pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. ABH. Pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 8 pentru împotrivă abțineri verificăm, verificăm la 8. verificăm 8. vot electronic Oh, hang on, we've now got one too many EPP. Stați puțin că avem uh, un vot prea mult de la PPE. Cineva tocmai a, intr- a introdus cartela de vot, vă rog să o scoateți. Haideți, trebuie să fie un membru de la PPE care scoate cartela de vot. Votul este închis. Se respinge. 2 pentru, 23 împotrivă. Se respinge. Compromisul ABI pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. ABJ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ABK, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ABL, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ABM, cu un mic amendament oral la sfârșit. 15, all those in favor. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar vom verifica electronic amendamentul oral la ABM. Verificăm electronic. Amendment. Amendament oral la compromisul ABM. Verificăm electronic. voted one more to... A votat toată lumea, mai este un vot. Votul este închis. 26 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Și acum votăm compromisul ABM cu amendament oral pentru... Stați puțin, vă rog, îmi cer scuze, acum avem un vot pe părți. Deci, prima parte. Vă rog, vă rog, nu mai discutați. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 1, 2, 6, 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 1, 2, 6, 4, vă rog, vot electronic. Voted, votes closed. A votat toată lumea, votul este închis se respinge. 16 pentru, 27 împotrivă. 1, 2, 9, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 2, 9, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 2, 9, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, 2, 9, 9 cu amendament oral din partea raportoarei cu care sunt de acord pentru că este amendamentul meu pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. 1300 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Compromisul ABN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1308 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1309 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1310 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ABO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1315 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1314 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 1314. Open on 1314. Votul este deschis. Amendamentul 1314. Have you voted? Vote. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 23 la 21. Compromisul ABP. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ABQ. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul ABR. Pentru. Nu. Amendament oral. În regulă. Amendament oral Eh, referitor la firmele o, care nu fac excepție, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. Four more to vote. Okay, any more for vote? Votes. Votul este închis. Se adoptă. 27 pentru, 18 împotrivă. Trecem acum la compromisul ABR cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13.38 pentru 1, 3, 3, 8 împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul ABS. Da, ABS. Pe abțineri se adoptă. ABT pe părți. Nu aveți acest punct în lista dumneavoastră de vot, de aceea trebuie să mă ascultați. Vă rog, vă rog să mă ascultați. doresc să vă spun ce se întâmplă, pentru că este un element nou. Da, Udo, te rog. O indicație tehnică pentru grupul nostru parlamentar. În lista de vot se strecurase o eroare și doresc să fac semn cu mâna pentru a indica linia grupului nostru. Right, so here we go. Ok. În primul rând, în uh, aliniatul introductiv, acesta va fi fără to one or more sectors, regions or member states. So that's the introduction. Deci acesta este liniatul introductiv fără uh, formularea citată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. sunt oarecum confuză referitor la ceea ce se întâmplă, dar vom verifica acest lucru. Deci, acesta este aliniatul introductiv fără cuvintele citate mai devreme. Fără acele cuvinte. După cum este scris aici, votăm de două ori același lucru. A votat toată lumea? Votul este închis. 24 pentru, 19 împotrivă. Așadar, avem aliniatul introductiv 1B cu cuvintele acestea. Exposures to one or more sectors. Yes? Uh, electronic vote? A and B. Okay. Oh, sorry. It's îmi cer scuze. Este foarte ambigu ceea ce am eu pe lista mea. Acum votăm privind formularea pe care am exclus-o pentru ca ea să reintre în acel aliniat. to one or more sectors, regions or member states. All those in Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm și acest vot electronic. Ok, is everybody voted? A votat toată lumea. Votul este închis. 21 pentru, 23 împotrivă. Se respinge. Și acum avem un vot separat la punctul 2b până la K, până la K, la primul uh, subaliniat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum punctele KB până la KE pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. Acum cred că nu votăm asupra compromisului ABT pentru că l-am modificat. Yeah. I prefer to now than then with the. Oh, I know, Uh, this split vote, you have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 cuvintele for all exposures or for exposures to one or more sectors, regions or member states. Deci acum putem trece mai departe de ABT. Îmi cer scuze dacă a fost puțin ambigu totul. Trecem acum la amendamentul 1360. 1360. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ABU cu amendament oral privind alocarea pentru IMM-uri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă și acum, nu, votăm dacă are cineva rezerve, mă uit la grupuri, nu. Și acum compromisul cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1384 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1389 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1390 pentru, 1390 pentru, vă rog să semnalizați cu mâna votul, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1391 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1392 Pentru. 1392. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. 23 la 21. Ce spuneți? N-ați apăsat pe buton înseamnă. Bine, atunci 23 la 22. Mulțumim! Ce vreți să spuneți? Ați votat greșit. Redeschidem votul. O mie trei nouăzeci doi. Haideți să votăm. Mai avem două, două persoane. Două persoane mai trebuie să voteze. Închid votul. 21 pentru 22 împotrivă. Fiindcă a dispărut cineva pe parcurs. Nu știam că ați numărat de două ori. O mie 1393 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic 1393. Dar grupurile văd că votează altfel decât mă așteptam. Încă 5, încă 4, încă 2. Dacă apăsați pe buton, lucrurile să știți că vor merge mai repede. Mai e o persoană, dar închid votul. 26 pentru 18 împotrivă. 1394 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1395 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ABV pentru împotriva abțineri se adoptă. ABW pentru împotriva abțineri se adoptă. 1403 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm electronic. 1403. 1403. Verificare, verificare electronică. A votat toată lumea. Se închide votul. A votat cineva în plus de la PP. Right, now we'll close the vote. Închidem votul. 30 pentru 12 împotrivă se adoptă. Haideți că mai avem mult de lucru. ABX. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1423 pentru. Împotrivă abțineri, să, să verificăm electronic 1423. Încă trei persoane, încă două, încă o persoană, închid votul. 22 eh, la 22, deci se respinge. ABY pentru împotriva abțineri se adoptă. ABZ împotriva, pentru împotriva abțineri se adoptă. ACA pentru împotriva abțineri se adoptă. ACB pentru împotriva abțineri se adoptă. ACC pentru împotriva abțineri se adoptă. ACD pentru împotriva abțineri se adoptă. ACE pentru împotriva abțineri se adoptă. ACF. Mai întâi amendamentul oral. Pentru amendamentul oral, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Deci, fără amendamentul oral acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1462 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. ACG pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1471 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1000, mă scuzați, ACH pentru împotriva abțineri se adoptă, ACI pentru împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1476 pentru împotriva abțineri se respinge. ACJ pentru împotriva abțineri se adoptă. ACK pentru împotriva abțineri se adoptă. 1482 pentru împotriva abțineri Vicky Vicky votează intervenție fără microfon 1482 Amendamentul 1482 va fi verificat electronic. Se deschide vo votul. Se va deschide votul. <laughs> Every voted vote. A toată lumea, se închide votul. Se adoptă cu 27 la 19, la 18. ACL pentru împotriva abțineri se adoptă. ACM pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, ACN. pentru împotriva abțineri se adoptă. ACO pentru împotriva abțineri se adoptă. 1504 pentru împotriva abțineri se respinge. 1505 pentru împotriva abțineri se respinge. ACP pentru împotriva abțineri se adoptă. Bun. Acum avem cele două, avem alternative. Fie avem uh, legislație sau acte legat. Mai întâi vom vota alternativa 1, ceea ce înseamnă că este vorba aici despre legislație. Alternativa 2 este reprezentată de actele delegate. Dacă doriți acte delegate, votați nu la, alternativa 1. Deci ACQ, alternativa 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alternativa 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ACR pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ACS. Avem și aici două alternative. În prim, 1. Legislație. 2. Acte de delegație. Mai întâi, alternativa 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alternativa 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem acum mai departe la compromisul ACT. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1596 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1597 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ACU pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ACV pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1610 pentru, împotriva, abțineri se respinge. ACW cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul cu amendamentul oral pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1613 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 1613 și 1614. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. 22 la 20. Compromisul ACX pentru împotriva abțineri se adoptă. ACZ pentru împotriva abțineri se adoptă. 1617 pentru împotriva abțineri se respinge. 1618 pentru împotriva abțineri se respinge. 1619 pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm electronic 1619. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. 1620 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 1621 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul ADA pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1630 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1631 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Următorul grup este retras. 1637 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1638 pentru, 1638 638 până la 1643 vor fi votate în bloc pentru împotriva abțineri se resping. Îmi cer scuze, Ramon. Acum, uh, considerente, mai avem puțin 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic 144. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă. Verificăm electronic 154 și 155 Verificăm electronic. Everybody voted. Votes closed. A votat toată lumea. Se adoptă. 156 pentru. A, e caduc, îmi cer scuze. 157 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă 158 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă 159 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă 160 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 162 pentru împotriva abțineri se adoptă, 163 pentru împotriva abțineri se adoptă, 164 pentru împotriva abțineri se respinge, 165 pentru împotrivă abțineri va trebui să verificăm 165. So one too many EPP. Can I have an EPP unplugging, please? All right, votes closed. Thank you, închis That's 21 in favor and 21 pentru 24 împotrivă, respins. Amendment 3. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 167 pentru împotrivă se adoptă. 168 pentru împotrivă Abțineri. Am două grupuri care nu votează. Votăm electronic la 168. Has everybody voted? Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul la DC, două părți, prima parte. Prima parte pentru, împotrivă, Udo, Votăm acum considerentul 48A în două părți, după care vom vota considerentul 48B, da? Vreau să știm exact ce votăm. Prima parte la 48A, după aceea cea de-a doua parte, deci avem mai mult de două voturi. Într-adevăr. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, putem verifica cea de-a doua parte. Thank you. Has voted? Oh, we've got one too many EPP again. Două persoane în plus de la PP. Okay, now we can close the vote. That's carried 25. 25 la 19 se adoptă. Cea a doua, restul considerentului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 și 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Oh, 30 work this. 181. 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ADD. Cu amendament oral, votăm întâi amendamentul oral. Pentru, împotrivă, Abțineri e respins. Uh, e destul de strâns. Votăm electronic. Simply voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Acum votăm restul compromisului. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 193 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul ADG pentru împotrivă se adoptă, 198 pentru împotrivă se adoptă, 199 pentru împotrivă se adoptă, 200 pentru împotrivă împotrivă, abțineri se adoptă 206 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, vom verifica, 207 A votat toată lumea, închidem votul, 26 la 11 se adoptă, 208 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 209 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 210 pentru. Împotrivă abțineri respins 211 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 212 pentru. Împotrivă abțineri putem verifica 212 Am votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 23 la 21. 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 218 pentru, Împotriva abțineri, respins. 219 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, 220, verificăm. Safety voted, votes closed. A votat toată lumea, închidem votul. Respins. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vom verifica Verifică amendamentul 224. S-a închis votul. Se adoptă 25 la 18. Vot electronic asupra textului modificat acum. S-a deschis votul. Încă trei persoane trebuie să voteze. S-a închis votul. 44 pentru, nimeni nu se abține, nimeni nu se opune. Încă un vot, uh, re rezoluția legislativă, s-a deschis votul. Încă 11 persoane trebuie să voteze, vă rog să găsit energia necesară pentru a vota cu toții. Încă două persoane, încă o persoană e rugată să voteze. Apăsați, vă rog, pe buton. Acum avem vot în plus de la DG. Închideți votul, 44 de voturi pentru. Madame la Présidente. Doamnă președinte, vă propun să luăm o scurtă pauză de câteva minute. Da, o pauză de 5 minute.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 It's not usual, but, no. but it's not prohibited, so it's, it's discretionary. I, I don't think. Okay. Please, if you could take your seats, because we've got. Vă rog să luați loc. Vă rog să vă întrerupeți conversațiile, deoarece mai avem încă câteva voturi. Tocmai am votat raportul privind cerințele de capital privind directiva din acest domeniu. Raportorul mi-a spus că dorește să se deschidă negocierile cu Consiliul. Deci, conform regulii 70 de regulamentul de procedură, Comisia noastră va lua o hotărâre privind începerea negocierilor cu Consiliul. Doriți să interveniți în momentul de față? Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc pentru rezultat. Acest rezultat ne-a consolidat poziția de negociere a noastră, a Parlamentului. Compromisurile au fost bune și vă rog, pornind de la acest rezultat de negociere, să continuăm negocierile cât se poate de rapid Parlamentul este capabil să negocieze și sper că și Consiliul va fi la fel de capabil începând de mâine. Thank, you very much. In line with stand- Mulțumesc. Conform uh, procedurii obișnuite, mandatul de negociere va fi raportul pe care tocmai l-am votat aici la Comisia Econ, iar echipa de negociere va fi condusă de raportor și de raportorii din umbră și uh, vă vom raporta, uh, le vom, îi vom înștiința pe coordonatori în legătură cu ce se întâmplă. Trebuie să vă spun că pe 23 mai va avea loc prima rundă a negocierilor de la 3 jumate la 5. Comisia e aici, vrea să ne mulțumească, însă din păcate avem foarte multe voturi. Deci, vom accepta în scris mulțumirile noastre. Îmi pare rău, Mario, însă dacă de fiecare dată la un vot comisia dorește să intervină, nu, nu ar fi bine și nu aș vrea să stabilesc un astfel de precedent, chiar dacă acest dosar este atât de important. Mulțumesc. Trecem acum la votul privind raportul COZES. I think it says red, but you said thank you, but, but we've, we've... Nu putem sta aici decât până la ora 8. Și avem două liste de vot groase. Elisa, încerci să iei cuvântul? Pe lângă mulțumirile pe care vreau să-i le aduc domnului Gozes pentru colaborare, aș vrea să fac o mică cerere. snd nu sprijină toate amendamentele de compromis, cu excepția 8A și 8N, unde avem vot liber. Pe lângă asta, suntem de acord cu amendamentele de compromis și, da, din câte știu eu, pe listă nu apare această informație. Deci, socialiștii sunt de acord la toate compromisurile. Jean-Paul, trecem direct la vot. Bine, dăm drumul. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4, uh, compromisul A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8. Verificăm amendamentul 8. A votat toată lumea un vot în plus de la PPE. Închidem votul. 20 la 18. 92. E caduc. Compromisul C. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O 105 pentru,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 Compromisul H pentru se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Com 120 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P potri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Q a dispărut. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Z un, pentru împotriva abțineri se adoptă AA pentru împotriva, abțineri se adoptă AB pentru împotriva, abțineri se adoptă AC pentru împotriva, abțineri se adoptă 200 pentru împotriva abțineri se adoptă AD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 204 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la 207. Vota toată lumea, s-a închis votul. Respins. 20, 20 la 21. 31 pentru, împotrivă. Abțineri. Putem verifica Amendamentul 31 de la Verzi, n-am înțeles care sunt intențiile dumneavoastră. Ați votat, s-a închis votul, respins. 206 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica amendamentul 208. Mulțumesc. Se adoptă. 210 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica amendamentul 212, vă rog? Ați votat. Închidem votul. Respins. 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AG pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AH pentru, împotriva abțineri, se adoptă. AI pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AJ pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AL pentru, împotrivă se adoptă, AM pentru, împotrivă abțineri se adoptă, AN pentru, împotrivă, amendament oral. Întâi votăm amendamentul oral la AN pentru, amendamentul oral, împotrivă, abțineri, respins. Acum AN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica dacă doriți. A, compromisul AN. Închid votul. Se adoptă. 25 la 17. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica 244 deschid votul. Nu ați ridicat cu toții mâna, asta e adevărat. Ați votat cu toții. Închidem votul. Se adoptă. 25 la 18. AR. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AS. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 era ultimul adoptat. 248 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AW pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 de la Emplă pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AX pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AY pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul la AZ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri respins. 69 pentru, împotrivă, Putem verifica 69, vă rog? S-a închis votul, se adoptă. 23 la 20, 70. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru împotrivă, se adoptă. Compromisul AAA, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79, pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica 79, vă rog? Ați votat, închidem votul. Respins. 80 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul AAB pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 83, vă rog? pentru. Eu am un minus din partea raportorului. 83. Să nu spuneți că nu am spus. 83 pentru, Împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot electronic asupra textului modificat. Vă rog, votați, încă două persoane nu au votat, încă una. Închid votul. 25 la 4, 13 abțineri. Votul asupra legisla uh, rezoluției legislative. 13 abțineri, da. Votăm din nou propunerea legisla legi uh, rezoluția legislativă. Încă patru persoane sunt rugate să voteze, încă două. 26 pentru, 3 împotrivă, 14 abțineri. Da, s-au schimbat puțin scorurile. Vote. We... O explicație scurtă a votului. Eu am propus o abținere din motivele pe care vi le-am uh, propus, vi le-am enumerat mai înainte, vorba de pachetul de două măsuri și uh, nu se mai poate garanta nimic, dat fiind că votăm acum, sperăm uh, să uh, se îmbunătățească situația pentru a putea transmite mesaje pozitive cetățenilor. Right, okay, where? Where, here. It's in the next one, right. Yeah, yeah. Okay, you had right. a long story there. Yeah, oh, okay, right. Yeah, I keep it there. Off, off we go. Um, This is now for the Ferreira report. Trecem acum mai departe la raportul Ferreira, amendamentul 47. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 48 pentru, sunt identice, spune domnul președinte. 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 131. Two more to vote. Încă două persoane, încă o persoană. Se închide votul. Se respinge. 18 la 23 împotrivă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. 132 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă.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 se respinge. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, pentru, compromisul J, J, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic compromisul J.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 272 și 43 devin caduce. Compromisul O pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 275 este caduc. 276 pentru, împotriva abținerii. se adoptă. Verificăm electronic 276, bun. Se închide votul. Se respinge. Mulțumesc. Amendament oral la compromisul P. Votăm mai întâi amendamentul oral. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul P cu amendamentul oral pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 283 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 283. voted. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. 22 la 20. 284 devine caduc. 25 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis. Verificăm electronic 285, dacă doriți. Se deschide votul la 285. Încă două persoane. Mai trebuie să voteze încă o persoană. Închid votul. Se adoptă. 22 pentru, 18 împotrivă. Compromisul Q. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul R pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul RA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva. Verificăm electronic 57. Se închide votul. Se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Următoarele au fost uh, uh, um, în negrite, deci sunt caduce. 62 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul U pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul V pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic 83. S-a votat greșit. Haideți să verificăm electronic 83. Eu am văzut că ați ridicat mâna. Cred că am văzut bine. Încă două persoane? Închid votul. Se închide votul. Se adoptă cu 34 la 7. Deci am văzut bine. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru împotriva Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. 87. Se verifică electronic. O persoană în plus de la PPE. Și văd că un grup votează altfel decât credem eu. Foarte bine. Se adoptă cu 23 la 21. Compromisul Y pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul Y electronic. Se adoptă, se adoptă. Compromisul Z. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 10A. Pentru împotriva abțineri. A, mă scuzați, ZA. Pentru ZA. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jean-Paul nu poate să dea semnalul dacă discutați cu el. Gata, începem. Amendamentul 98. Pentru. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 98, îmi pare rău. A votat toată lumea, se închide votul, se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A A pentru împotriva abțineri se adoptă. A B pentru împotriva abțineri se adoptă. A C pentru împotriva abțineri se adoptă. 105. A C verificăm electronic. Bun. Se deschide votul. Încă trei persoane, încă două, încă o persoană, vă mulțumesc. Se adoptă cu 27 la 17. 105 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 107 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 108 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 109 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bun. Vot electronic. Votăm acum textul astfel modificat. A votat toată lumea? pentru 12 împotrivă, 14 abțineri se adoptă. And the vote on the legislative resolution. Votăm uh, rezoluția legislativă. Votăm rezoluția legislativă. Încă 11 persoane. Încă 5, încă 3, încă 2, încă una, încă o persoană. Închid votul. Vă mulțumesc. 20 pentru, 11 împotrivă, 13 abțineri. Deci, felicitări. Right. Hang on, don't, don't go, you can't go because... Vreau să nu plecați încă. Mai avem deschiderea negocierilor cu Consiliul, Jean-Paul. Madame le Domnule președinte, aș vrea să fac câteva observații, dacă îmi permiteți. Perioada de reflecție privind de uh, aceste două dosare uh, s-a desfășurat în mod corect, în spiritul cooperării. Iar săptămâna trecută am ajuns la un acord între raportori și raportorii din umbră de la principalele grupuri politice. Odată ce am încheiat aceste lucrări, contrar uh, uzanțelor Parlamentului European, și subliniez acest lucru, constat faptul că liderii grupurilor politice și-au băgat nasul și au modificat discuțiile, au încercat prin diverse manevre să strice treaba făcută de raportori și raportorii din umbră. Iar uh, acest comportament uh, nu este demn de Parlamentul European. Este normal să lucrăm la comisie, după aceea să discutăm la plenară și nu ca acum uh, să facem ceva ce pur și simplu distruge tot ce s-a făcut până acum. Îl ascult pe, îl ascult pe raportor acum. Eliza, ai cuvântul. Doamnă președinte, stimați colegi, dați-mi voie să mulțumesc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră implicați în aceste lucrări pentru capacitatea de negociere în mod deschid și corect. Așa cum am spus la început, lucrurile merg mai departe, viața merge mai departe. Noi considerăm că transmitem un mesaj foarte clar, foarte puternic cum spuneam, transmitem un mesaj foarte clar plenarei, precum și echipei de negociere. Și anume că ar trebui să începem, dat fiind că nu este momentul uh, oportun de a nu aduce decât noi măsuri disciplinare și de austeritate? Parlamentul trebuie să se implice serios în ceea ce privește creșterea economică și dezvoltarea. Acesta este mesajul pe care îl trimitem la votul final în nădejdea că se va putea îmbunătăți activitatea desfășurată deja pentru a transmite un mesaj mai lesne de înțeles de către cetățeni, cetățenii pe care îi reprezentăm aici. Acesta este mesajul pe care doresc să-l transmit. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu o să începem o dezbatere. Marian, dacă îți dau cuvântul și ție, atunci toată lumea o să vrea să vorbească, deci ce rost are ce ai avea de spus. Am încercat să fac o declarație pentru a explica votul grupului nostru, doamnă președinte. Cred că am dreptul să fac asta și o să vorbesc olandeză. Nator uh, Bună ziua, doamnă președinte. Coordonatorul nostru deja a descris cum stau lucrurile și anume că am colaborat îndeaproape, că raportorul și raportorii din umbră au colaborat foarte bine. Acest lucru pot să îl confirm. Ne-am înțeles foarte bine între noi, iar grupul nostru par, uh, parlamentar a urmat linia, chiar dacă au existat anumite uh, diferențe chiar 10-15 minute înainte de vot. De aceea a fost greu de respectat ceea ce s-a convenit. Însă articolele din acest uh, regulament, uh, acestea vor fi probabil adoptate în uh, mare parte. Se spune că există un redemption fund și care sunt condițiile respective și probabil că va exista și un vot liber, dar dacă este vorba de a se impune ceva, vom vota pentru. Noi am votat pentru, însă vreau să introduc o rezervă. Am votat sub formă de compromis pentru că suntem de părere că trebuie să negociem. Însă în ceea ce privește acest redemption fund și faptul că Um, ar trebui să preluăm din datorii. Noi nu suntem de părere că așa ar trebui să se procedeze. Vorbim aici de 2400 de miliarde de euro um, ca fond de răscumpărare și uh, trebuie să știm foarte bine ce votăm, pentru că este unul dintre ultimele mijloace pe care le avem la dispoziție. De aceea nu putem să nu îl utilizăm altfel decât în mod eficient. Deci noi am fost în favoarea compromisului, dar uh, doream să explic acest lucru și să fac trimitere la asta. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați oferit această ocazie. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la punctul la care urma să trecem în ceea ce privește prima lectură cu Consiliul. Raportorii este normal să le dau cuvântul raportorilor în ceea ce privește acest punct. Poate doresc să spună ceva în ceea ce privește deschiderea negocierilor. Jean-Paul. Doamna președinte, eu pot să calculez. Am calculat. Doamna Tyson a explicat ce s-a întâmplat. Eu am spus ce mi s-a părut regretabil și uh, faptul că unii sub pretextul găsirii unor soluții pe care nu le-au găsit până acum au făcut uh, niște lucruri care nu aveau dreptul. Acum uh, Vom începe negocierile cu Consiliul și vom ajunge la prima lectură în plenar. Iată ce propuneam eu. Haideți să nu reluăm aici discuțiile la sfârșit. Ori ne aplecăm în fața Consiliului uh, și atunci nu mai avem nicio nevoie de discuție aici, sau mergem la plenar în prima uh, lectură, cetățenii o să uh, își spune cuvântul, dar situația este gravă, mai ales în Grecia. Haideți să nu mai încercăm uh, să lăsăm deoparte jocurile astea, noi, Parlamentul și Consiliul, jocuri care dăunează cetățenilor. Indiferent care ar fi uh, chestiunea legată de competențe, trebuie să fim foarte prudenți, uh, să nu facem nici prostii sau să cădem în capcana supralegalității. Eliza, ai cuvântul. I think we have got to... Cred că trebuie să mergem la plenară pentru a clarifica și consolida mandatul nostru. Bun. După cum uh, s-a luat decizia, noi vom trata cele două puncte ca pe un pachet și există o diviziune între raportori, așadar dumneavoastră obiectați pentru deschiderea negocierilor, de aceea trebuie să supun acest lucru la vot în această comisie vom deschide negocierile pentru prima lectură, acord în prima lectură sau nu. Jean-Paul dorește să se procedeze astfel, dacă am înțeles corect, sau nu? you, want, you want to go to... Deci doriți să... Nu, îmi cer scuze, poate am înțeles greșit. Cred că e o neînțelegere. Suntem de acord cu plenara, cu mersul în plenară. Imediat. Fără negocieri cu Consiliul, ce să se meargă la plenară. Ok, se merge la plenară, deci trialogul care va avea loc mâine la ora 6 nu va avea loc, înseamnă. Am înțeles. Bun, mergem la plenară. Acum. Yeah. Okay. No, that's fine. We don't have to vote on it. Bun. E în regulă. Nu trebuie să mai votăm atunci. Deci tot ce trebuie să mai fac este să, să vă reamintesc că următoarea noastră reuniune este pe 21 mai, săptămâna viitoare la Strasburg. Cu aceasta vă mulțumesc! Next week.